Mes chers collègues, il est 20 heures. Je vous invite. Stimați colegi, este ora 20. Vă rog să vă ocupați locurile. La séance est ouverte. Deschidem ședința cer scuze, dar uh, este un fel de uh, problemă cu vocea. În Franța se spune că ai o pisică în gâtlej, în Marea Britanie se vorbește de un broscoi. Dar uh, asta este vocea mea și vom avea voturi importante astăzi o să vă spun că ordinea de zi, așa cum a fost uh, propusă, sper că se bucură de uh, acordul dumneavoastră. Dacă da, vă mulțumesc. Iar în ce privește comunicările președintelui, doresc să revin la primul trilog bugetar care a avut loc joi 27 martie în prezența comisarului Oettinger președinția malteză uh, reprezentată prin uh, ministrul de finanțe Eduard Șicluna au prezentat liniile directoare care au fost aprobate de către Consiliu pe 21 februarie, iar delegația Parlamentului de asemenea, a prezentat liniile directoare care au fost uh, adoptate în plenară pe 15 martie o declarație comună care stabilește calendarul procedurii bugetare pentru viitor a fost de asemenea adoptat și vi s-a comunicat. După aceea a fost uh, propus uh, și starea de fapt în legătură cu uh, bugetul rectificativ și cu impactul financiar al inițiativelor în curs pentru agențiile Uniunii dar poate că raportorul nostru general, Siegfried Mureșan, dorește să aducă unele completări. Da, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Doar foarte pe scurt. Uh, am avut uh, un uh, trilog în prezența comisiei, a comisarului Oettinger și cu reprezentantul comisiei. Am avut ocazia să prezentăm prioritățile din perspectiva Parlamentului pentru bugetul pentru anul viitor, bazându-ne pe liniile directoare care au fost adoptate, așa cum a spus și președinte, în plenul din martie. Și am prezentat prioritățile noastre, numărul 1, creștere economică și securitate și numărul 2, siguranța cetățenilor și am făcut apel din nou la ideea unei finanțări suplimentare pentru cercetare, infrastructură, IMM-uri, antreprenoriat, să combatem și șomajul în rândul tinerilor, care este o prioritate pentru acest Parlament. Am spus de asemenea că așteptăm din partea Comisiei să susțină eh, fermierii din Europa când sunt loviți criză și am eh, reiterat eh, susținerea noastră pentru un buget adecvat pentru apărare de asemenea, ne dorim uh, o politică de vecinătate care să asigure o mai bună protecție a frontierelor noastre externe pentru siguranța cetățenilor. Comisia va face propunerea bugetară înainte de finele lunii mai și uh, foaia de parcurs uh, pe care noi am adoptat-o pentru procedura bugetară pentru acest an corespunde calendarului care a fost sugerat de către coordon, coordonatori și uh, în ce privește bugetul, în cea de-a doua uh, jumătatea lunii octombrie, în plenara din octombrie 2 vom vota, pentru că până la urmă pe 21 noiembrie trebuie să existe deja un uh, buget. Pe 9 noiembrie va avea loc o conciliere și cea de-a doua pe 17 noiembrie. Este o zi de vineri. Imediat după săptămâna din Strasburg, întâlnirea va avea loc la Bruxelles. Deci um, să rețineți că această conciliere foarte importantă va avea loc imediat după săptămâna din uh, Strasburg la Bruxelles. Asta este ceea ce pot eu să spun în momentul de față. Mulțumesc, domnule raportor general. Iar acum vom trece la voturi și înainte de a începe voturile, vă invit să uh, testăm cartela de vot, um, să o introduceți în aparatul electronic uh, pentru o, un test. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, nu. arrêtez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le scrutin est clos. Doamne, nu aveți la dumneavoastră cartela, deci ne veți indica un semn cu mâna în ce privește intenția de vot. Mă voi uita și la opțiunea dumneavoastră de vot și o voi adăuga la rezultatul obținut. În seara aceasta gândi la Richard Ashworth, care a făcut tot posibilul să ni se alăture, dar uh, uh, a avut probleme uh, cu zborul datorită condițiilor atmosferice, ceții și nu a putut să ajungă la Strasburg, va putea să sosească abia la ora 23 iar uh, ideea de a amâna votul pentru mâine dimineață ar fi creat probleme în legătură și cu voturile din plen. De aceea, cu acordul de plin al raportorului pentru uh, bugetul Parlamentului, putem să votăm acum uh, rezultatul acordului de conciliere care a avut loc joi 28 martie. Și Până la urmă, evoluția uh, cheltuielor va fi de 2,3. Domnul Bernd Lücke îl uh, înlocuiește pe Richard Ashworth și va vota în locul domniei sale. De asemenea, ne vom pronunța în legătură cu uh, acordul privind anexa 1 în, în, în legătură, vom vedea cine este pentru această propunere. Mulțumesc, cine este împotrivă? Mulțumesc, abțineri. Anexa 1 este adoptată. Iar acum amendamentele raportorului, anexa 2, cine este pentru, mulțumesc, cine este împotrivă, abțineri. A fost adoptată și anexa 2. Trecem acum la amendamente. Un număr de amendamente sunt acoperite de către dispozițiile pe care urmează să le sub la vot. Amendamentul numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă amendamentul 11 pentru împotrivă. Vom verifica. S-a deschis votul, vot electronic. Să închizi votul. Se respinge 13 voturi pentru și 29 împotriva. Amendamentul 11, cine este pentru? Mă scuzați, mă scuzați, spune președintele, amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că se respinge. 13-14 acoperite de votul inițial, amendamentul 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri. Nu a fost clar. Deschidem votul electronic. 15 a fost adoptat, nu? 17 uh, devine caduc. Nu mă scuzați. În legătură cu 17, spuneam că vom avea un vot electronic, s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul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 împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27, 24 a fost adoptat, 27 devine caduc. 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 29 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 30 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 32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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, nu, e caduc, 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 37 cu un amendament oral din partea domnului Negrescu pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru caduc, pentru că 37 a fost adoptat, 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 20 de voturi pentru 12 împotrivă. În 24 a fost adoptat. Nu, mă iertați. Îmi cer scuze, spune președintele, amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul Amendamentul de compromis 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55 cu vot pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Cred că se respinge, dar verificăm. Vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. 22 de voturi împotrivă, 14 pentru. Partea a doua pentru, împotrivă. N-a fost uh, clar, nici nu am putut să văd toate mâinile. Ca atare, verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul se respinge 22 de voturi împotrivă 14 pentru. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 61 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64, două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 cu uh, o remarcă tehnică pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 cu un vot pe părți. Două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru 67, pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 68 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 69 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 pentru, împotrivă. Cine se abține? Mi se pare că se adoptă, dar verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 19 voturi pentru 17 împotrivă. 73 pentru împotrivă. Îmi cer scuze, 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 74 caduc, 75 și 76 vot uh, două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar trebuie să verificăm. 77. S-a închis votul. A fost respins. 78 pentru, împotrivă, cine se abține, se pare că se respinge 79 pentru, doriți să verificăm 78, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 13 voturi pentru 11 împotrivă. 79 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 80 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 83 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 84. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica electronic, nu este clar. Verificăm 84. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 24 de voturi pentru, 12 împotrivă, 85 pentru. Iertați-mă, spune președintele. Nu. Cine este pentru 85? 83? a fost adoptat, iertați-mă, deci pentru că 85 devine caduc. 86, 87, cine este pentru? Împotrivă, abține, se respinge. 88, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89, pentru, devine caduc, pentru că este compatibil cu 88. Cine este pentru? Cine este pentru 89? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. 91. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. 92. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Respins. 93. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă? Este un amendament de compromis. Haideți să votăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 23 de voturi pentru, 10 împotrivă, 2 abțineri. 90, 60, 75 și 76. Iertați-mă, spune președintele, 100. Cine este pentru amendamentul 100? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 99. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este adoptat, dar vom verifica. Votul este închis. Se adoptă. 26 de voturi pentru. Vă rog să ridicați mâna sus să se vadă. 101 devine caduc. La 101, cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 104 cu un uh, vot pe părți, trei părți. Prima parte, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Partea a treia, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinsă. 105 cu un vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? abțineri, adoptată. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și partea a doua. Compromisul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 111, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. sans l'autre, Oui, Pardonnez-moi. 211 est rejeté. s'est respins. 112. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 5. Compromisul 5. Cine este pentru compromisul 5? Împotrivă? Abțineri? Este adoptat. Amendamentul 119. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 112. Ce spun? 522 să credeți președintele. Iertați-mă. 122 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Verificăm prima parte, amendamentul 122. Votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă. 21 de voturi pentru, 14 împotrivă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respinsă. 146. Un vot pe părți. Trei părți. Da. Pardonnez-moi. Iertați-mă, spune președintele, 123 votăm. Cine este pentru? Împotrivă. Abține, Respins. 124 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 125 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 126 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 129. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 130 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 131 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 132 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 133 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 134 pentru. Împotrivă abțineri. Cred că este adoptat, dar vom verifica electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 27 de voturi pentru, 9 împotrivă. Am votat 134. 135. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Iertați-mă, spune președintele. 135 este adoptat. 136 și 137. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica prin vot electronic. 136-137. Votul este închis. Adoptat. 26 de voturi pentru, 9 împotrivă. 138. Este caduc. 39 la fel, 139 la fel, 140 devine și el caduc, 141 la fel, 142, cine este pentru? Împotrivă, abține, respins. 144, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins. Dar verificăm. 144. Votul este închis. Vă rog să ridicați sus mâna. 145 devine caduc. 144 a fost adoptat cu o majoritate amplă. 146. Vot, separ, votul pe trei părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că este adoptată. 147. Vot pe părți. Doriți să verificăm a treia parte de la 146? Verificăm, deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă 19 voturi pentru, 17 împotrivă, 147 de două părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, Multă lume nu a ridicat mâna. Deci prima parte de la 147 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148, cine este pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 149, pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Vom verifica prin vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 20 de voturi împotrivă, 10 plus. Cine este pentru 150? Împotrivă? Abțineri se respinge. 151. 500 pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 152 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 153 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 154 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 155 pe două părți. Prima parte, 155, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este respins. Partea a doua. Cine este pentru? Pen împotrivă? Abțineri? Este respinsă. 156. Cine este pentru? 156. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 157. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 158, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 159 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 160, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 161 devine caduc. 162 la fel. Amendamentul de compromis 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este adoptat. 173. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Cred că este respins, dar haideți să verificăm. Verificăm 173. Votul este închis. Este adoptat și chiar uh, cu majoritate mare. 174 cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Voi verifica pentru că nu mi-e clar. 174. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 24 de voturi pentru, 10 împotrivă. 175. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 176, 177. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 178. Devine caduc. 179 la fel. 180 devine caduc, 181 devine caduc, 182 este retras, 183. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 185. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 186. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 187-188 cu același obiect. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că este respins. 189. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 190. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 191. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 192-193. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 194 devine caduc. 195 la fel. 197. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține este respins. 198. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 201. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 202. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 203. Cine este pentru? Iertați-mă, devine caduc. Trecem la 204. În considerent. Amendamentul 2. Cine este pentru? De la considerente se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, Vom vota din nou amendamentul 4 de la considerentă. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 20 de voturi pentru, 16 împotrivă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Votăm acum întregul raport cu amendamente. Vot uh, cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 30 de voturi pentru, 2 abțineri, 4 voturi împotrivă. Felicitări raportorului și raportorilor din umbră. Acum raportul domnului uh, José Manuel Fernandez în legătură cu uh, Fondul de Solidaritate. Nu avem amendamente. Votăm prin apel nominal. Votul este deschis. Fondul de Solidaritate. José Manuel Hernandez, Cipru, Portugalia. Votul este închis se adoptă 35 de voturi pentru, un vot împotrivă. Felicitări! În legătură cu raportul domnului Geier, bugetul rectificativ numărul 1. Avem o modificare tehnică care nu trebuie votată. Votăm prin apel nominal întregul text. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 35 de voturi pentru un vot împotrivă. Felicitări, domnule raportor. Acum, raportul domnului Negrescu în legătură cu mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Avem patru amendamente. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm tot textul prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 30 de voturi pentru, 5 împotrivă, o abținere. Raportul domnului Siegfried Mureșan, asistență micro, macrofinanciară în favoarea Republicii Moldova. Amendamentul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Împotrivă. Amendamentul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica electronic amendamentul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 22 de voturi împotrivă, 11 pentru. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Este respins. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 11. Pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 1. Pentru? Împotrivă. Abțineri este adoptat. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat. 13 devine caduc. Amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. Amendamentul 14, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. Amendamentul 4, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu înțeleg care e majoritatea, deci vom uh, vota electronic. Votul este deschis. Votul este închis se adoptă. 10, 16 voturi împotrivă, 19 pozitiv pentru. Vădăm tot textul prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă 29 de voturi pentru, 6 împotrivă. Felicitări raportorului. Raportul uh, doamnei Niriada în legătură cu promovarea conectivității prin internet în rândul comunităților locale. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 39. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, respins. 41 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotrivă. Cred că se respinge, dar verificăm. Amendamentul 42. S-a închis votul. Se respinge 19 voturi împotrivă, 15 pentru. Amendamentul 8. Amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. În legătură cu considerentele amendamentelor 12 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 13 Aici uh, este acoperit de, dacă a fost adoptat compromisul 7, amânăm votul. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Mă iertați, considerentul numărul 3, amendamentul 17, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul numărul 5 pentru, împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se respinge 28 de voturi împotrivă, 8 pentru. Amendamentul 2. Pentru. Cine este pentru? Da compromisul 5 nu a fost adoptat, ca atare trebuie să supunem la vot amendamentul 2 uh, care ar fi fost acoperit. Cine este pentru? Împotrivă. Abține, se respinge. Amendamentul 28 pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 29 pentru? Împotrivă. Și cine se abține? Cred că se respinge, dar verificăm 29. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge amendamentul numărul 3, un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține, se adoptă. 30, 31 au devenit caduce. Compromisul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține, se adoptă. Compromisul numărul 7. Pentru, împotrivă. Cine se abține, compromisul numărul 7 a fost adoptat și acoperă de asemenea amendamentul 13, pe, aici amânasem votul. De asemenea, amendamentul 11 și 37. Amendamentul 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 a fost acoperit. Iar acum uh, întregul text astfel amendat, apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis votul, a fost adoptat textul cu 33 de voturi pentru, 2 împotrivă, felicită raportorului. Secția 3, buget, raportorul general ne propune un transfer în legătură cu fondul privind ajustarea la globalizare. Un transfer, vot electronic. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 29 de voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. În legătură cu celelalte secțiuni, domnule Taran, nu există solicitări de transfer, nici uh, nu se solicită credite pentru imobile. Deci noi am încheiat sesiunea de voturi. Întâlnirea următoare va avea loc pe 24 și va fi urmată pe 25 aprilie de cea de a ședință următoare și vă doresc tuturor o seară frumoasă. Încheiem ședința. Bonsoir.